Conform ordinii de zi, avem astăzi o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la eliminarea mutilării genitale la femei. În primul rând, am să-i dau cuvântul doamnei Zuber pentru întrebare. Obrigada, senhora Presidente. A violência contra as mulheres... Mulțumesc. Violența la adresa femeilor și a fetelor reprezintă un fenomen structural. Aproape toate femeile din Uniunea Europeană au suferit de violență în cursul vieților lor. O femeie din cinci a fost victima violenței domestice și una din zece a fost violată sau forțată la acte sexuale. Mutilarea genitală la femei este una dintre cele mai rele forme de violență la adresa femeilor. E vorba de o formă gravă de violență la adresa fetelor care creează probleme de sănătate pe termen scurt, mediu și lung. Parlamentul European și în special Comisia pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen a cerut Comisiei Europene să ia măsuri specifice pe plan european pentru a pune capăt violenței la adresa femeilor și fetelor. În lipsa unei strategii globale de combatere a violenței împotriva femeilor, care să includă și mutilarea genitală, nu vom putea scăpa de acest flagel. Comisia noastră a sugerat o directivă cu bătaie lungă de nivel european, ceea ce ar reprezenta un pas important înainte. Drepturile femeilor sunt cumva totdeauna lăsate în spate nu beneficiază de atenție și de caracter prioritar, așa cum am merita. Recomandăm semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței conjugale. Aceasta include reguli minime privind drepturile, susținerea și protecția tuturor fetelor și femeilor. Acesta este un pas înainte pe care Uniunea Europeană l-ar putea face pentru a proteja femeile și fetele de mutilarea genitală și de alte forme de violență. Există și o serie de instrumente internaționale ce subliniază importanța de a se pune capăt violenței la adresa femeilor și mutilării genitale feminine. Există o convenție privind eliminarea oricărei forme de discriminare la adresa femeilor și, de asemenea, o convenție privind drepturile copiilor. Toate acestea trebuie puse în aplicare neapărat. Mutilarea genitală la femei afectează sute de mii de femei din lumea întreagă. Foarte multe femei riscă acest gen de mutilare. Atunci, când vorbim de obiective pentru 2015, e foarte important ca drepturile femeilor și egalitatea de gen să fie în centrul unui nou set de obiective, inclusiv combaterea violenței și a mutilării genitale. Aceste lucruri trebuie să fie priorități fundamentale. E foarte important să se definească obiective specifice și măsuri specifice cu angajamente politice specifice pentru eradicarea violenței și mutilării genitale la femei. De asemenea, mortalitatea infantilă trebuie combătută și trebuie să se pună accentul pe sănătatea mamelor. Trebuie să fie promovate drepturile sexuale și de reproducere ale femeilor în lumea întreagă. După cum știți, Mutilarea genitală la femei are un impact foarte grav asupra sănătăților sexuale. Trebuie să combatem toate formele de violență la adresa femeilor, inclusiv mutilarea genitală feminină, mai ales în această perioadă de criză. Știm cu toții că măsurile de austeritate și reducerile bugetare, mai ales la capitolul social, influențează negativ viața femeilor. Femeile trebuie să rămână acasă, să aibă grijă de persoanele în vârstă, au numai locuri de muncă precare și violența la adresa lor crește tot mai mult. E foarte important să utilizăm un vocabular nediscriminatoriu și care să nu stigmatizeze, pentru că astfel s-ar putea crea o izolare și mai mare a femeilor care sunt victime sau victime potențiale ale mutilării genitale feminine. E foarte important ca vinovații să fie dezvăluiți și, de asemenea, să crească conștientizarea în comunitățile unde astfel de infracțiuni sunt perpetuate. E foarte important ca autoritatea politică să aibă inițiativa. Trebuie să avem strategii coordonate pentru a elimina toate formele de violență la adresa femeilor în baza principiului egalității. Cifrele pentru aceste infracțiuni teribile nu pot să mai crească de acum înainte dacă dorim progres social. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Zuber, domnul Fule. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European. Astăzi este ziua internațională în, împotriva mutilării genitale feminine. Uh, așa numită MGF și e o ocazie să reamintim lumii întregi că Uniunea Europeană condamnă această uh, infracțiune. E o adevărată obligație să protejăm femeile și tinerele în, contra acestui risc de mutilare în Uniunea Europeană și în afara ei. Uh, salut inițiativa Parlamentului European uh, de a organiza această dezbatere. Fenomenul MGF este o manifestare brutală a inegalității de gen și o încălcare a drepturilor omului în repetate rânduri, Parlamentul European a solicitat Comisiei să acționeze cu ambiție. Comisia și Uniunea Europeană în întregime sunt angajate să dea un răspuns politic pentru a combate toate formele de violență împotriva femeilor în interiorul granițelor noastre, dar și în exteriorul acestora. Asta se demonstrează și cu planul de acțiune al Comisiei prin care se pune în aplicare programul de la Stockholm, Carta Femeilor și strategia Comisiei pentru Egalitate între bărbați și femei Comisia își îmbunătățește baza de date pentru preîntâmpinarea violenței, uh, face schimburi de bune practici uh, și finanțează guverne, ONG-uri și rețele active în acest domeniu. Um, angajamentul cel mai recent al Comisiei uh, s-a tradus în forma adoptării pe 25 noiembrie anul trecut a unui document pentru eliminarea MGF, care face, este și o formă de abuz la adresa copilor, se estimează că aproxim, aproximativ 5500 uh, de femei uh, la ora actuală, doar în Uniunea Europeană suferă de pe urma acestei practici dăunătoare. Parlamentul dumneavoastră uh, cere un plan de acțiune împotriva violențelor, împotriva femeilor, deci o strategie specifică. Aș dori să subliniez că toate inițiativele Comisiei și măsurile de acestea sunt complementare și constituie deja un cadru solid și exhaustiv pentru acțiuni uh, concrete cu uh, uh, rezultate concrete și utilizând toate competențele UE pentru a susține statele membre în, spre eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor. În plus, fenomenul MGF este un, o formă specifică de violență, dar este și o normă socială cu rădăcine adânci. Este, uh, se crede că ea vine în beneficiul uh, fetelor. E o problemă intimă, de asemenea, și încă adesea reprezintă un tabu. E foarte important să ținem cont de, iată, toată complexitatea acestui fenomen. De aceea Comisia a adoptat uh, planul de acțiune la care m-am referit ca urmare a rezoluției Parlamentului European din 2012. Dați-mi voi acum să mă refer la acțiunea noastră pe plan legislativ. Am făcut progrese semnificative cu adoptarea unor propuneri concrete pe plan legislativ în domeniul uh, dreptului penal și civil pentru a combate violența împotriva femeilor, inclusiv directiva privitoare la traficul ființelor umane, directiva împotriva abuzului sexual și exploatării sexuale, pornografiei infantile, directiva privitoare la uh, mandatul de protecție european în domeniul penal uh, și în plus un regulament care e aplicabil în domeniul civil, plus directiva privitoare la drepturile victimelor infracțiunilor. Această legislație pune accentul pe nevoia unei protecții specifice și corespunzătoare pentru uh, victimele unor infracțiuni bazate pe gen. Avem un cadru legal exhaustiv la nivel european pentru a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violență. Acest cadru trebuie să fie și pus în aplicare de către statele membre, deci la nivel național. Comisia le asistă pe acestea și va monitoriza modul în care toată această legislație este pusă în aplicare. În plus, după cum am menționat, avem și măsuri cu caracter non-legislativ, uh, conștientizare, schimburi de bune practici și finanțare. Aceste măsuri deja contribuie la susținerea statelor membre în preîntâmpinarea violențelor. În ce privește politicile noastre în legătură cu relațiile externe, drepturile omului, democrația, statul de drept face, fac parte inerentă din um, acțiunile noastre când uh, evaluăm uh, modurile de susținere a unei țări. Drepturile femeilor și ale fetelor sigur că fac parte din tot acest cadru. Uniunea Europeană, de asemenea, face primii pași înspre dezvoltarea și aplicarea unei abordări bazate pe drepturile omului în cooperarea pentru dezvoltare. Organizațiile societății civile sunt recunoscute ca actori pe drept cuvânt și parteneri în adevăratul sens al cuvântului în acest sens și uh, în particular în ce privește fenomenul MGF, noi am participat activ în cooperarea internațională și inițiative pentru a promova eliminarea acestui fenomen. Uniunea Europeană în mod sistematic evocă problema fenomenului uh, mutilării genitale la femei în relațiile sale cu țările Africii, Pacificului și Mării Caraibelor și uh, întotdeauna subliniază că e important să ne asigurăm că se interzice acest fenomen. Uniunea Europeană susține uh, Uh, acțiunile de lobby pentru uh, îmbunătățirea legislațiilor naționale, promovarea și protecția drepturilor femei și uh, interzicerea tuturor practicilor dăunătoare și susținem toate inițiativele ce implică membrii guvernelor și conștientizarea în toate rândurile societății. Uniunea Europeană pregătește o campanie privitoare la acest fenomen care uh, va fi um, ehm, dusă la bun sfârșit de delegații săi în țări terțe în 2014. Uniunea Europeană, de asemenea, eh, finanțează proiecte din 2006 până în 2012, 17 proiecte care s-au referit la MGF în 18 țări au beneficiat de pe urma eh, fondurilor europene, aproximativ, vorbim aici de aproximativ 8 milioane de euro, de exemplu, un proiect UE și UNICEF care a contribuit la schimbarea atitudinilor eh, înspre MGF în Egipt, Eritrea, Etiopia, Senegal și Sudan. În plus, prin Instrumentul European pentru Drepturile Omului și Democratizare, Uniunea Europeană a susținut uh, mai multe proiecte importante ale uh, activiștilor drepturilor omului și ONG-urile active în acest domeniu. Mulțumesc frumos pentru atenție! Mulțumesc, domnule Fule, și acum numele grupurilor. Uh, în primul rând dau cuvântul doamnei Gabriel, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, în primul rând mă bucur că astăzi votăm această rezoluție și întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind eradicarea mutilării genitale la femei. În comisie am adoptat rezoluția în unanimitate și sper că la plenară Parlamentul European va profita de această ocazie pentru a transmite un semnal clar al angajamentului său de a pune capăt acestei încălcări violente a drepturilor omului. Astfel, vom respecta și angajamentul Comisiei Europene, respectiv al doamnei Reding, care a inițiat deja o campanie de toleranță zero, ceea ce a permis deschiderea dezbaterii și sensibilizarea la acest flagel al mutilării genitale feminine. Aș dori să insist asupra câtorva puncte care mi se par importante dacă dorim să eradicăm mutilarea genitală la femei. În primul rând, MGF-ul reprezintă un atac indiscutabil la integritatea fizică și psihologică a femeilor, un atac la drepturile femeilor care perpetuează inegalitățile între bărbați și femei. Și doresc să vă spun clar, nu există niciun fel de scuză culturală, tradițională sau religioasă care să fie valabilă pentru a justifica nerespectarea drepturilor omului. Apoi, un MGF-ul se produce și în Europa și în statele noastre partenere. Niciodată nu este bine să arătăm cu degetul global și fără discriminări continentul african, unde realitățile diferă foarte mult de la un stat la altul. Este important ca Uniunea Europeană să își creeze o strategie globală și integrată care să permită o coerență între politica noastră internă și cea externă. Nu trebuie să ne mulțumim să dăm lecții cu privire la mutilarea genitală la femei. În ceea ce privește campaniile de sensibilizare și prevenție, cuvinte cheie, acestea sunt cerute în cadrul strategiei europene privind combaterea mutilării genitale. Insist, trebuie să fie incluși aici și bărbații și băieții, ca să se abandoneze definitiv aceste practici. Fără ei, eradicarea nu s-ar produce. Este necesar dialogul în cadrul comunităților, este chiar vital ca să se atingă obiectivele noastre. În cele din urmă, cred că nu trebuie să cădem în capcana excizării medicale, care ar fi mai acceptabilă, pentru că unii vehiculează această idee. Este tot mutilare genitală, chiar dacă este făcută într-un mediu steril de către un medic. Stimați colegi, domnule comisar, în această zi internațională de toleranță zero pentru mutilarea genitală feminină, aș dori să profit de ocazie și să încurajez întreaga comunitate internațională și nu doar pe cea europeană să își uh, re, uh, reafirme eforturile și să-i susțină pe cei curajoși care luptă cu acest fenomen în fiecare zi. Mulțumesc, doamnă Gabriela, are cuvântul doamna Estrela. Obrigada, senhor presidente, senhor comissário. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. S-a spus deja că 140 de milioane de femei sunt victimele acestui fenomen al mutilării genitale la femei. În fiecare an, 3 milioane de fete și de tinere sunt uh, mutilate. O fată, acest lucru înseamnă că acest lucru se întâmplă la fiecare șase minute. Mutilarea începe deja de, uh, de la o vârstă de 8 până la 9 ani, dar există și cazuri Uh, unde fete de doar 2-3 ani sunt supuse acestei mutilări. Aceasta este realitatea în foarte multe uh, state. Această practică există însă și în unele comunități uh, care trăiesc în Uniunea Europeană. În Mali, 98% din fete și tinere sunt mutilate. Este vorba de un ritual la care participă membrii familiei și părinții fetelor respective. Presiunea Uh, pentru exercitarea acestei, acestei mutilări vine din partea societății și din partea părinților. Uniunea Europeană are nevoie de eforturi uh, comune pentru a combate acest uh, fenomen. Mutilarea genitală la femei reprezintă o încălcare a drepturilor omului și statele membre nu pot permite perpetuarea acestui uh, fenomen care în numele tradiției duce până la urmă la dăunarea sănătății fizice, corporale și mentale a, a fetelor. În urma acestui uh, procedeu, uh, procedeu se poate deceda, uh, se, poate, se pot manifesta diferite complicații la cadrul sarcinii, nașterii și, în plus, se manifestă și probleme psihologice în urma mutilării genitale. Statele membre ar trebui să ofere uh, servicii de sprijin socială și să recurgă la măsuri care să întărească poziția femeilor care au trecut printr-un, uh, printr-un asemenea fenomen. Trebuie să facem mai mult, suntem obligați să facem mai mult pentru aceste fete. Vă mulțumesc, doamna Estrela, doamna Vertman. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În anul 2004 a fost uh, stabilită Ziua Internațională de Toleranță Zero față de mutilarea genitală la femei. S-au întâmplat foarte multe lucruri de atunci, însă din păcate prea puțin. Pe, planet, pe întreaga planetă, 140 de milioane de fete și femei sunt afectate de acest fenomen. Există foarte multe platforme ca și în uh, cea din uh, Austria, uh, care se numește Stopiți, Stopați mutilarea genitală la femei, care încearcă să pună capăt acestui ritual. Foarte multe state fac foarte multe lucruri. În multe state există o preocupare cuprinzătoare în societate vis-a-vis -vis de acest fenomen. Însă toate aceste lucruri sunt, reprezintă prea puțin atâta vreme cât fenomenul acesta continuă să există. Nu există o strategie comună în uh, Uniunea Europeană. Dacă am avea o asemenea strategie, sper că am putea pune capăt acestui uh, ritual și este foarte important să vorbim la unison în fața uh, țărilor terțe. Nu trebuie să acceptăm acest ritual și nu este posibil ca prin fondurile europene să sprijinim țări terțe în curs de dezvoltare în care există în continuare acest ritual. În fine, Uh, mă întreb pe ce lume trăim dacă acceptăm uh, violența împotriva uh, fetelor și femeilor. Și uh, doresc să remarc absența Consiliului în momentul în care se discută această temă atât de importantă. Vă mulțumesc, domnul Romeva. Mulțumesc. În luna decembrie, adunarea generală a ONU a uh, votat o rezoluție pentru eforturi împotriva fenomenului MGF, care solicită o strategie uh, globală pentru eliminarea acestui uh, fenomen. Noi estimăm că o jumătate de milion de femei trăiesc cu consecințele acestei practici, deci e echivalentul populației Maltei și încă 180 de mii se află supuse riscului acestui fenomen în fiecare an. Iată ce important e ca Uniunea Europeană să joace rolul în stoparea acestei practici. Aici Comisia Europeană, cu planul ei de acțiune, uh, reprezintă un element cheie al reacției la uh, uh angajamentele asumate ca urmare a rezoluției ONU. Noi trebuie să monitorizăm uh, cum se aplică acest plan de acțiune pentru eliminarea MGF plan de acțiune care are abordare multidisciplinară și exhaustivă cu uh, respectarea standardelor legate de drepturile omului și insistă pe uh, concentrarea noastră pe acțiuni. Uh, dar pentru asta e nevoie să uh, conlucrăm cu comunitățile afectate, mai ales cu tineretul, <clears throat> să eliminăm stereotipurile legate de gen. In each community prevention. Și uh, asta înseamnă și formarea unor uh, profesioniști uh, care să lucreze la fața locului cu femeile și fetele asist, uh, afectate. Dar trebuie să nu mai uh, uh, ne bazăm pe abordarea uh, bazată pe codul penal incriminării. Sigur, e nevoie de legislație pe, pentru MGF și uh, legi care recunosc că acesta este un act care afectează toată societatea, întreaga noastră societate, dar trebuie să uh, analizăm și impactul procedurilor uh, penale asupra acestor persoane. Uh, uh, au un impact asupra copiilor toate acestea. Deci uh, nu trebuie să confundăm uh, prevenirea cu uh, incriminarea. Dacă dorim uh, o uh, prevenire pe termen lung, trebuie să adoptăm măsuri cu caracter social. Sigur, uh, scopul nostru pe termen lung este eliminarea MGF, dar e nevoie de o viziune pe termen lung cu implicarea uh, comunităților, avem nevoie de date, mai ales pentru a monitoriza impactul acțiunilor uh, adoptate și noi ca parlamentari trebuie să susținem pe cei care lucrează deja la stoparea acestei practici și mă bucur să văd că rezoluția pe care o vom adopta astăzi va susține um, activitatea ONG-urilor din domeniul în Europa și urmașii noștri, care să spun așa, din Parlament pentru următorii cinci ani, sper că ne vor continua lupta uh, semnând angajamentul uh, de uh, a stopa acest fenomen. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iana Cudac. Micro. Female genital mutilation. Mutilarea genitală la femei reprezintă un act violent teribil comis la adresa fetițelor, la adresa copiilor. Astăzi veți auzi că aproximativ 500 de mii de fete de trei ani sunt în situație de risc în Europa. În Regatul Unit sunt probabil 65 de mii de fetițe în situație de risc. Majoritatea trăiesc în circumscripția mea, din Londra. În Regatul Unit, MDF-ul a fost uh, transformat în infracțiune în 1995 Însă, de atunci și până acum nu a existat nici măcar un caz de urmărire penală. În Regatul Unit am început lupta de a, pentru a combate această practică barbară. Principalul ziar din Londra, London Evening Standard, se află în linia întâi a acestei lupte. Acest ziar subliniază situația și informează publicul cu privire la această situație. Numai așa putem opri acest fenomen. Sper ca și alți colegi să se alăture nouă în această luptă împotriva violenței și abuzului copil, copiilor. Nu numai astăzi, în Ziua Internațională a Combaterii MGF, ci și în fiecare zi. Săptămâna aceasta adoptăm o rezoluție ca prim pas de oprire a MGF în Uniunea Europeană. Săptămâna viitoare voi organiza o audiere publică privind prezența MGF în Europa. Vom prezenta informații și date dorind să eliminăm această practică în toate statele membre. Luna viitoare organizez o audiere publică în circumscripția mea din Londra, unde vor fi reuniți experți din acest domeniu și sunteți cu toții bineveniți la ambele evenimente. Trebuie să lucrăm în statele membre pentru a promova o politică de toleranță zero. Trebuie să susținem ONG-urile care activează în lumea întreagă pentru a educa comunitățile și pentru a le informa că această practică nu este acceptabilă. E vorba de abuz la adresa copiilor și nu are ce căuta în societatea noastră. Rezoluția de săptămâna aceasta reprezintă un apel la acțiune și astăzi vă rog să vă alăturați mie în această acțiune. Mulțumesc, doamna Iana Kudakis, doamna Anderson. Thank you. Today, the... Vă mulțumesc. Data de 6 februarie de astăzi marchează sărbătorirea a 10 ani de când s-a stabilit această zi de combatere a mutilării genitale la femei. Se estimează că mai mult de 300.000 de femei au fost afectate de MGF, în ciuda faptului că acest uh, ritual este uh, interzis și mii de fete și tinere din uh, Europa se află sub riscul de a fi supuse acestui uh, ritual, fie ilegal, în mod ilegal în Europa, fie uh, întorcându-se în țara de origine. Este vorba de o practică arhaică și barbarică care trebuie să, căreia trebuie să-i punem uh, capăt. Foarte multe din fete mor în urma infecțiilor care se manifestă după acest ritual Există daune uh, permanente țesuturilor genitale uh, feminine și uh, se afectează în mod negativ corpul femeilor. Această practică cauzează dureri uh, acute și consecințele de sănătate sunt grave. Este vorba de dificultăți la naștere și chiar uh, daune aduse copilului născut. Cei care supraviețuiesc acestei uh, proceduri se confruntă cu riscul de a, uh, de a avea infecții foarte grave. Eu îi sprijin pe toți cei care au combătut acest uh, fenomen, dar regret în continuare că acest fenomen este prezent. Faptul că discutăm astăzi despre acest fenomen ne demonstrează că nu am făcut suficient și în uh, propria mea circunscripție electorală din uh, nordul uh, Irlandei, um, profesorii știu foarte bine că trebuie să fie atenți în momentul în care fetele pleacă de la școală pe o perioadă mai lungă de timp pentru a-și vizita țara de origine, tocmai pentru că motivul acestei vizite ar putea să fie trecerea prin acest ritual. Irlanda a întreprins foarte multe măsuri uh, pentru combaterea acestui uh, fenomen, dar mai avem foarte multe de făcut. Mutilarea genitală la femei este recunoscută pe plan internațional ca fiind o încălcare gravă a drepturilor uh, femeilor. Uh, este expresia uh, unei discriminări extreme împotriva femeilor. Această practică se exercită în tot, aproape întotdeauna asupra minorilor și este vorba, drept urmare, și de o încălcare a drepturilor copiilor. Acest ritual este și o, și o problemă europeană și mă bucură faptul că adunarea generală a ONU în decembrie 2012 a adoptat o rezoluție Um, prin care se condamnă acest ritual și mă bucură de asemenea faptul că Parlamentul European a adoptat o, re- o rezoluție în acest sens, însă, după cum am spus, trebuie să facem mult mai mult. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Morganti. Președinte, eh, i dati di cui disponiamo... Mulțumesc. Datele de care dispunem despre această teribilă practică sunt impresionante și dă de gândit și uh, cazuistica europeană, conform căreia pe continentul nostru sunt 500.000 de de femei afectate de acest fenomen. Bun, sunt un număr limitat pe lângă mai mult de 125 de milioane de întreaga lume, însă Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim la gravitatea acestor fapte. Este o uzanță barbară provenind din culturi îndepărtate de cea europeană și e incredibil că încă în secolul 21 mai trebuie să vorbim despre asemenea fenomene în Italia. Institutul European pentru Egalitate de Gen estimează că femeile care sunt victime de acestui fenomen sunt aproximativ 35.000 și fetele supuse riscului sunt uh, de ordinul miilor. Trebuie să blocăm imediat acest fenomen înainte de a se răspândi în toată Uniunea. În primul rând trebuie afectați cu uh, pedepse severe cei care comit această infracțiune, că nu e admisibil ca uh, cineva uh, vrea să vrea să aducă în Italia și Europa această barbarie. Este o practică fără sens, violentă și periculoasă contra naturii, spune, produsă unei subculturi întârziate cu mari implicații, masive implicații religioase. În ziua aceasta, Europa ar trebui să aibă curaj să recunoască cum stau lucrurile într-adevăr, de unde vine această practică, din care țări și care sunt religiile care o tolerează, plecând de la islam să nu ne ascundem, să nu ne ascundem după deget. O strategie globală europeană împotriva violenței de gen nu uh, ne poate permite să combatem acest fenomen care e limitat la un anume uh, mediu cultural. Când Europei e rușine să-și apere propriile origini creștine, trebuie să-și reamintească de acesta și de alte episoade ca să înțelegem că noi suntem diferiți de alții. Și spun asta cu mândrie, pentru că eu mă simt profund diferit de cei care îndeplinesc acest fapt oribil, care poate duce chiar la moarte, cu instrumentele cele mai rudimentare, inclusiv pietre și bucăți de lemn și de fier. Mulțumesc și acum doamna Jimenez Beseril Barriu. Mulțumesc. că Nu voi repeta definiția mutilării genitale la femei de către Organizația Mondială a Sănătății, dar recomand să stopăm urgent această suferință fizică și psihologică pentru femeie și cei care doresc să facă asta să se informe exact ce înseamnă asta. Este rezecția parțială sau totală a clitorisului. Nu credeți, domnilor și domnilor, că e necesar să acționăm rapid și cu diligență? 140 de milioane de femei și uh, fete au suferit de pe urma acestei forme de violență în lumea întreagă. Uh, femei afectate din, de la vârsta copilăriei și a uh, adolescenței. Și nu e vorba doar de femei din țări terțe, ci din Uniunea Europeană. Cifrele sunt alarmante, după cum au spus uh, um, antevorbitorii mei, 500 de mii de femei. Știm că mutilarea genitală feminină se înfăptuiește în fenomene uh, neigienice, ceea ce în multe cazuri duce la consecințe ireparabile pentru sănătatea fetelor, protecția drepturilor copilului deja <clears throat> consacrată uh, la nivel internațional și în statele membre ne obligă să nu admitem această practică care nu este justificată de niciun fel de tradiție culturală. În acest Parlament s-au adoptat diverse rezoluții orientate spre combaterea mutilării genitale feminine. În directiva de dreptul de protecție al victimelor, am fost raportare acolo, am cerut ca acest delict să fie sancționat în cele 28 de state membre. Țara mea, Spania, are legislație penală specifică, însă nu există uniformitate în acest sens în uh, toate statele europene. Deci trebuie un efort comun, cu date puse în comun. Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să adopte o poziție fermă uh, și în legătură cu țările terțe care nu condamnă această formă de violență împotriva femeilor. Cred că sunt multe victimele care nu sunt auzite și trebuie să le, le, le ajutăm să se exprime pentru a eradica această formă de violență care se îndreaptă împotriva drepturilor omului în secolul 21. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Senisin. Două minute. Dziękuję pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Com Mutilarea genitală feminină este o formă gratuită de violență, este una care atacă integritatea corporală a fetelor și femeilor și reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului. Această violență afectează milioane de persoane în lumea întreagă. Statisticile referitoare la femei și fete în grupe de risc sunt disponibile doar în unele state membre. Comisia Europeană ia măsuri de combatere a mutilării genitale feminine pentru ca aceste măsuri să aibă și consecințe Trebuie să avem o strategie globală, unită. Avem nevoie de măsuri dure pentru a apăra milioane de femei și de fete de mutilarea genitală feminină. Trebuie să colaborăm cu ONU și cu ONG-urile implicate în combaterea acestui fenomen. Parlamentul European are și aici foarte multe inițiative, printre altele este vorba de combaterea mutilării genitale feminine. Este vorba de și de efectul măsurilor noastre în afara Uniunii Europene. Trebuie să avem o politică restrictivă la adresa statelor care, unde se manifestă acest fenomen. Acestea nu mai trebuie să primească fonduri de la Uniunea Europeană dacă nu combat MGF-ul. Parlamentul European a făcut apel la Comisie cerând um, să se introducă o clauză în acordurile UE cu state terțe. Este obligația noastră să apărăm victimele mutilării genitale feminine. Aceste persoane au nevoie de ajutor psihologic. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte, foarte multe persoane uh, consideră că acest uh, ritual uh, se întâmplă undeva foarte departe de statele Uniunii Europene, însă acest lucru nu este adevărat. O jumătate de milion de femei din uh, Uniunea Europeană sunt victime ale acestei practici uh, și mai mult de 125 de milioane de femei sunt victime ale acestui ritual pe plan uh, global. Acest ritual încalcă drepturile omului și asta e o practică barbară care ar fi trebuit să fie eradicată deja de mult timp. Dreptul la sănătate al femeilor a reprezentat întotdeauna un, un subiect delicat în Parlamentul European și mi-aduc aminte de rapoartele Estrela și de raportul uh, Lunace pe care l-am uh, votat uh, recent. Am primit mesaje pe e-mail foarte violente în acest sens și mă bucură, mă miră faptul că există în continuare asemenea reacții violente la uh, aceste teme, dar trebuie să recunoaștem că mutilarea genitală la femei este o formă de tortură. În urma aplicării acestui uh, ritual uh, rămân consecințe pe întreaga perioadă a vieții. Desigur, nu s-au făcut foarte, foarte multe lucruri în alte state, în state terțe, dar lucrurile nu stau bine deloc nici în Uniunea Europeană. Nu putem ignora uh, cele 4 de mii de femei afectate de acest ritual în uh, Uniunea Europeană și salut planul de acțiune uh, amintit de Comisia Europeană care combate acest fenomen. Trebuie să protejăm victimele, dar trebuie să facem mai mult pentru prevenire. Vă mulțumesc, doamna McClarkin. Chiar acum doi ani am vorbit în această sală despre uh, atitudinea celui care este acum ambasador ONU pentru combaterea mutilării genitale feminine. Este vorba de o femeie autoare a cărții Floarea deșertului pe care am citit-o și eu când eram mai tânără și m am mișcat până la lacrimi. Acolo se prezintă experiențele tragice ale milioane de fete Astăzi este ziua internațională de toleranță zero la adresa MGF și cred că este mai important ca niciodată să facem apel la Comisie să realizeze recomandări pentru statele membre pentru a combate această practică ilegală care afectează peste jumătate de milion de femei aici, în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că publicul își dă seama că această practică reprezintă o formă gravă de violență la adresa femeilor și copiilor și trebuie să ne asigurăm că și statele membre în cele înțeleg mai bine prezența acestui fenomen în societățile lor. Trebuie să se ia măsuri clare de uh, sancțiuni. Comisia trebuie să se gândească și la eliminarea acestor practici în state terțe. Peste 125 de milioane de femei sunt afectate de aceste practici, ceea ce le pune în pericol viața este o cifră enormă care merită atenția noastră. Practica MGF trebuie să fie condamnată peste tot în lume și susțin inițiativele Comisiei împreună cu SEAE de a lua o poziție fermă față de aceste state care nu uh, iau măsuri. Trebuie să îndepărtăm acest tabu, trebuie să fim la înălțimea acestei probleme și să găsim o cale de a pune capăt acestei practici barbare în lumea întreagă. Mulțumesc, domnul Murphy. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. La început doresc să spun că nu cred că e surprinzător, ci dezgustător că sunt uh, colegi de la extrema dreaptă, cum este domnul Morganti, care încearcă să utilizeze această practică barbară și uh, dureroasă pentru multe femei ca argument în favoarea unei politici rasiste și islamofobe. Trebuie să ne reamintim, culturile africane, culturii islamiste nu sunt unice în uh, adoptarea acestor practici împotriva femeilor. Să ne gândim uh, că există asemenea practici barbare și la uh, comunități albe, iată violența în familie, de exemplu, nu e vorba despre a impune valorile măreții europene altor țări sau culturi. E o luptă pentru drepturile oamenilor, drepturile femeilor, copiilor, care implică și africanii uh, care trebuie să le reflect, uh, trebuie să își facă respectate drepturile. Alex Walker a uh, scris un roman foarte mișcător despre experiența acestor femei afectate de fenomenul despre care discutăm și uh, spune că e o practică de rutină în multe, par, în multe părți ale lumii. Și unii, consideră, unii bărbați consideră că această durere a femeilor este cumva mai puțin importantă decât durerile bărbaților. E vorba de o presiune a femeilor, e o manifestare și un instrument de împilare a femeilor și un mod de a, a uh, nu le permite plăcerea sexuală femeilor. Uniunea Europeană are o responsabilitate aici. În fiecare an, aproximativ 20.000 de uh, femei caută azil în UE pentru a fugi de aceste practici și, apro- și uh, pentru a-și proteja copiii, de asemenea. Victimele spun că uh, Uh, adesea se confruntă cu scepticismul, cu lipsa de cunoștințe despre aceste practici în Europa și multe state membre au deportat, au trimis aceste femei înapoi în țările din care veneau. Iată o nouă pată pe politicile de imigrație ale Uniunii Europene, sunt destule pete. Statele membre au obligație de a proteja femeile și fetele care încearcă să scape de acest fenomen. În multe țări unde acest fenomen persistă, practica este ilegală. Asta ne arată că E nevoie de mai mult decât legi, investiții în uh, sistemele de sănătate publice care să garanteze uh, drepturile de reproducție și a sănătății. Uh, toate pot juca un rol, implicarea moașelor, punerea sau, mă rog, stoparea dependenței economice a femeilor, educație și așa mai departe. Mulțumesc. Înainte Înainte de a da cuvântul doamnei să dați-mi voie să spun bun venit unei delegații din Armenia care participă la uh, cea de-a 14-a ediție a reuniunii de cooperare parlamentară cu Armenia. Bine ați venit! Și mai ales bun venit domnului Farmanian, șeful delegației. Delegația se va întâlni cu Comisia noastră pentru afaceri externe și sper că și cooperarea